darf sie bitten platz zu nehmen. vă rog să vă ocupați locurile în sală doamnelor și domnilor colegi. Declar deschisă și reluată sesiunea care a fost reluată după cea din 4 iulie.